medicamente de uz uman. Și dau cuvântul imediat doamnei Glenis Wilmot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru susținerea și cooperarea excelentă. Am putut să negociem foarte mult în numele Parlamentului. Mulțumesc și președinției lituaniene pentru munca uh, depusă pentru a ajunge la un compromis la timp și Comisiei pentru că a făcut o propunere bună și a, uh, ne-a ajutat în discuțiile noastre. Încep cu motivul pentru care m-am implicat în această legislație. În urmă cu trei ani am fost la un uh, centru cu, pentru copii cu tumori pe creier. Uh, m-am întâlnit acolo și cu un tânăr mm, pe numele său Sam White mi-a spus că deseori nu există tratamente pentru uh, bolile respective, că trebuie să fie utilizate medicamente care nu sunt menite copiilor și testele clinice sunt singura lor uh, speranță de supraviețuire. De aceea, uh, testele clinice transfrontaliere sunt cruciale. Noul regulament stabilește reguli armonizate în întreaga Uniune Europeană creează un portal și o condiții de cooperare între statele membre pentru a înlesni acest lucru. Din păcate, Sam White a murit în septembrie, însă mi-amintesc de cuvintele lui și sper că ceea ce facem noi aici va reuși să îmbunătățească viața mm, unor pacienți și că rata de supraviețuire a copiilor cu cancer va crește. În momentul actual, doar jumătate dintre studiile clinice sunt publicate și rezultatele pozitive sunt publicate mai degrabă decât cele negative. Astfel, avem o imagine distorsionată în legătură cu eficiența um, medicamentelor și uh, unele teste periculoase riscă să fie repetate chiar. Toate testele clinice negative, pozitive sau neconcludente trebuie să fie publicate într-o bază de date publică. Odată ce se depune o cerere de punere pe piață, trebuie să fie depusă toată, uh, toată arhiva de studii clinice aferente. Sper că acest uh, raport va susține Agenția Europeană a Medicamentelor în încercarea lor de a publica și de a avea o transparență în ceea ce privește testele clinice. Este un lucru bun pentru pacienți, pentru progres și pentru uh, știință. Trebuie să ne asigurăm că dacă studiile clinice au loc în Europa, vor acorda, uh, vor duce la, la locuri de muncă și multe oportunități de cercetare. Între timp, cercetarea din Uniunea Europeană a scăzut cu 25% din 20, 2007 până acum. Sperăm că noul regulament va uh, elimina birocrația inutilă și că va acorda certitudine întreprinderilor și uh, domeniului academic pentru ca testele clinice să devină mai simple, mai puțin riscante și mai ușor de um, efectuat comitetele de etică trebuie să fie întotdeauna implicate în evaluarea testelor clinice și vor avea puterea de, la, de a opri asemenea teste. De asemenea, am introdus mențiuni pentru a proteja participanții vulnerabili și că se asigură informarea completă. Există domenii unde aș fi dorit să Eh, se meargă mai departe. Mi-aș fi dorit să existe o implicare mai mare a pacientului, însă unele state membre au avut opinii puternice și în acest sens cred că compromisul la care am ajuns este unul ex- extrem de bun. Mulțumesc din nou tuturor celor implicați și sper că regulamentul va fi susținut de întregul plen al Parlamentului. Mulțumesc, doamnă Wilmot. Are cuvântul acum domnul comisar, domnul Tonio Borg. Grazie, signor președinte. Uh, honorable members, let me... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în numele Comisiei, doamnei willmott și uh, raportorilor din umbră pentru munca lor dificilă și pentru cooperarea excelentă de care au dat dovadă pe marginea acestui dosar extrem de important. Sunt de acord cu raportoarea și preferat și eu un rezultat mai ambițios, dar cred că uh, având în vedere uh, situația, am ajuns totuși la un compromis bun. Sunt uh, de acord cu ceea ce a spus uh, raportarea uh, pe parcursul negocierilor că acest regulament este în primul rând în folosul pacienților europeni și cetățenilor europeni și nu doar uh, Uh, în interesul uh, industriei farmaceutice din Europa. De ce? Pentru că studiile clinice sunt un element cheie pentru dezvoltarea de noi medicamente și pentru a îmbunătăți și pentru a rafina tratamente cu medicamentele deja autorizate. Și uneori aceste studii reprezintă ultima speranță pentru pacienții care suferă de boli grave sau rare, așa cum a spus și doamna raportor. Uh, dar mai mult decât uh, a fi în folosul pacienților prin promovarea cercetării și investițiilor, uh, inclusiv investiții din afara Uniunii Europene, studiile clinice au o contribuție importantă și la creștere și la crearea locu- uh, de locuri de muncă. Noul regulament tocmai vizează uh, să aranjeze faptul că în ultimii ani numărul de studii clinice a scăzut cu 25%, în timp ce nevoile de cercetare au, uh, s-au dublat. Deci există o nevoie urgentă de a lua măsuri de a ține studiile clinice în Europa și de a crește numărul acestora în folosul pacienților și al industriei în același timp, un nivel înalt de protecție a subiecților studiilor clinice trebuie să fie asigurat. Deci trebuie să păstrăm siguranța pacientului. Și ceea ce avem în fața noastră astăzi, textul convenit, rezolvă și cred că poate să uh, se ridice la înălțimea provocărilor. Elementele cheie, în primul rând, uh, o procedură de solicitare uh, mult mai simplă printr-o, printr raportare unică. Deci există un singur set de documente care trebuie să fie pregătit și depus în cerere. În al doilea rând, o procedură armonizată pentru evaluarea studiilor clinice, astfel încât să se elimine uh, întârzierile nejustificate. Și, poate cel mai important, extinderea principiului uh, acordului uh, care va ajuta până la urmă IMM-urile pentru a crește certitudinea juridică. Deci există un uh, calendar și dacă nu este nicio reacție în timpul acelei perioade, atunci se presupune că autorizarea este aprobată. În al treilea rând, niște proceduri de raportare simplificate ceea ce îi va scuti pe oameni să depună aceleași informații către diverse organisme în diverse state membre. Se va crește transparența în ceea ce privește studiile clinice și rezultatele acestora, chiar și în cazurile în care ceva este refuzat sau modificat sau aprobat. Mai mult, și asta e un punct important, studiile clinice care sunt realizate în afara Uniunii Europene, dar care sunt uh, trecute într-o solicitare exprimată în UE, deci dacă solicitarea de autorizare a medicamentului are loc în Uniunea Europeană, trebuie să respecte cerințele de reglementare cel puțin echivalente cu cele aplicabile în interiorul Uniunii Europene. Și, nu în ultimul rând, Comisia va putea să execute controle atât în statele membre cât și în țări terțe pentru a se asigura că, studiile, că regulile studiilor clinice sunt aplicate așa cum trebuie. Domnule președinte, stimați deputați, vreau să subliniez încă o dată importanța acestui regulament care va fi votat astăzi pentru că va încuraja uh, studiile clinice în Europa și va crește speranța de viață a pacienților pentru care în momentul de față nu există niciun tratament eficient. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul acum doamna președinte Amalia Sartori. Nu este în sală doamna președinte Sartori, așa că îi dau cuvântul doamnei Parvanova. Non Nu este nici ei? Nu e. Atunci domnul Juva de cuvântul acum. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul cu privire la trialurile clinice s-ar putea să bulverseze practicile medicale în Europa din mai multe motive. În primul rând, procedurile vor fi omogene pe tot teritoriul Uniunii, ceea ce va face mult mai ușoară elaborarea și interpretarea trialurilor clinice în centre mult din Europa. De asemenea, procedurile vor fi simplificate, ceea ce cu siguranță va facilita viața celor care le promovează, mai ales și cei care le promovează în universități. Domnul Borg a spus că sunt foarte mulți din acești agenți care nu vor mai avea decât un singur interlocutor și nu mai vor mai trebui să comunice cu sute de interlocutori uh, anonimi. Apoi, în al treilea rând, procedurile vor fi scurtate. Aceasta înseamnă că vor fi termene foarte scurte care vor simplifica viața cercetătorilor, a cercetătorilor academici de asemenea. În al patrulea rând, rezultatele vor fi publice. Când spun rezultatele, aceasta înseamnă toate rezultatele, chiar și cele negative, ceea ce va îmbunătăți transparența și deci pe total va îmbunătăți și încrederea cetățenilor Uniunii Europene în trialurile clinice. Un al cincilea punct, pentru prima dată la nivel european, riscul adăugat uh, al trialurilor clinice, al cercetării clinice și nu riscul absolut va fi cel care va fi luat în considerare în dosarurile de trialuri clinice și aceasta va îmbunătăți statisticile. Iată deci, dragi colegi, simplificarea procedurilor, accelerarea procedurilor și proceduri cu costuri mai scăzute pentru Europa pentru Europa aceasta înseamnă o protecție suplimentară pentru pacienți, mai multe șanse pentru aceștia de a beneficia de un tratament rapid și pentru oamenii de știință este o garanție de a putea participa la anumite studii care contează în lumea cercetării științifice și pentru noi este un avantaj clar și pentru cei din industria farmaceutică. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Parvanova a intrat în sală, deci îi dau cuvântul, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. În primul rând, vreau să o felicit pe Glenis pentru munca sa și pentru că a condus echipa Parlamentului către un rezultat de care putem fi cu toții mândri. Ca și raportoare din umbră pentru grupul ALDE, în ciuda anumitor reticențe din partea statelor membre, Ehm, mă bucur că acest rezultat este în favoarea pacienților, a industriei, a mediului academic. Siguranța, transparența și atractivitatea trebuie să fie principiile cheie pentru trialurile clinice și mă bucur să văd că aceste priorități se reflectă în acordul final. Trebuie să atragem cercetarea în Europa pentru ca pacienții să poată beneficia rapid în urma inovării și pentru a menține competitivitatea industriei și a crea locuri de muncă. Avem nevoie de transparență și de decizii bazate pe date. Aceste lucruri pot să fie obținute au fost obținute în procesul de negociere cu Consiliul și mulțumesc din nou lui Glenis pentru acest acord. Parlamentul European a avut un rol decisiv în îmbunătățirea vieții pacienților și în susținerea unei, un, unui cadru de cercetări independent și transparent. Grupul meu va susține pe deplin acordul la votul din această seară. Vă mulțumesc, doamna Parvanova. Îi dau cuvântul acum domnului Gilles Parniu. Domnule președinte, stimați colegi, mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Glenis pentru munca sa de raportor, pentru că era deja urgent să venim cu o propunere pentru soluții care să ne permită, spre exemplu, să evităm diminuarea numărului de solicitări pentru studiile clinice, care a scăzut între 2007 și 2011 cu 25% în Europa. De asemenea, am constatat că costurile administrative și termenele aplicabile în Europa erau deja descurajatoare Uh, și în ultimii ani am asistat, din păcate, la o uh, externalizare a cercetării în țările în curs de dezvoltare, acolo unde supervizarea studiilor clinice este mai flexibilă. Uh, asta reproșau, de fapt, industria farmaceutică și, uh, și cercetarea, cercetătorii um, administrației actuale, că se impune un cadru mult prea uh, dur. Și tocmai de aceea mă bucură îmbunătățirea textului uh, Uh, care crește flexibilitatea și transparența și uh, consolidează rolul uh, Comitetului de Etică și, de asemenea, și buna informare a pacienților, precum și creșterea măsurilor de protecție pentru persoanele vulnerabile și, nu în ultimul rând, protecția datelor cu caracter personal. Iată deci îmbunătățiri care fac onoarea Parlamentului European și care sunt în folosul cetățenilor uh, europeni pentru aceste medicamente de uz uman. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnul, domnule Parniu, și are cuvântul doamna Oken. Et godt resultat efter fire års Mulțumesc, domnule președinte. Avem uh, o colaborare foarte bună de mai mulți ani și au fost uh, negocieri foarte dure. Oricum, mulțumesc în primul rând către raportoare pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o și mulțumesc foarte mult și pentru faptul că acum avem deschidere, transparență cu industria farmaceutică și din fericire putem apoi uh, să mai și prevenim uh, încercări și trialuri neetice. În același timp putem să și prevenim uh, prea multe daune uh, sistemului de sănătate. Câteodată aceste trialuri erau mult prea scumpe pentru că nu exista niciun control nici pentru medicamentele ulterioare care intrau pe piață. Nu aș dori acum să vorbesc despre felul în care să funcționeze această deschidere și transparență pentru că a fost descrisă deja. Aș vrea însă să spun că uh, în continuare, rămân multe de făcut. Până acum este foarte clar că am, industria farmaceutică americană și mari coloși din industria farmaceutică vor ca acest regulament uh, să fie retrase, să fie eliminate de pe piață, pentru că nu le convin foarte mult. Noi însă trebuie să continuăm să apărăm pacienții, să ne gândim la binele lor și la binele Europei și la partea bună din industria farmaceutică care dorește aceste reguli mai stricte și controle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc. Doamna Aucăn are cuvântul acum domnul Milan Carbnoch. Pane președinte, doamne a pánové. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor Mă bucur că, pot, că putem să închidem unul dintre pachetele legislative cheie din ultimii ani. Mulțumesc tuturor pentru colaborare și mă bucur că am ajuns la un acord cu Consiliul în final. Este o propunere foarte ambițioasă din partea Parlamentului de a scurta termenul de aprobare pentru acest, acest tip de produse Termenul de 60 de zile este acceptabil. Sperăm că nu se va folosi termenul maxim de fiecare dată. Bine, dacă această perioadă um, trece, există procedura consimțământului tacit. Se va simplifica procesul de aprobare, ceea ce ne dă oportunitatea ca serviciul, um, ca cercetarea să se reîntoarcă în Europa. Cred că regulamentul va fi și în beneficiul industriei farmaceutice, dându-le certitudine juridică și transparență. Vă mulțumesc. Urmează domnul Alda Susa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep prin a o felicita pe raportoare și pe toți raportorii din umbră, pentru că cred că am colaborat foarte bine pe marginea acestui dosar. Cred că am fost extrem de sinceri unii cu ceilalți și am ajuns la o concluzie care, după, din punctul meu de vedere, este una foarte bună. Bineînțeles, cred că uh, merită un vot uh, pentru. Aveam o întrebare pentru domnul comisar și o observație. Nu știu exact cum să mă exprim mai bine în portugheză, dar cred că Noastră a spus niște lucruri uh, care sunt uh, un pic cam ciudate, pentru că dacă ne uităm în uh, Europa, în zilele noastre, constatăm că uh, Pacienții sunt mai bine protejați uh, decât industria farmaceutică datorită Parlamentului European și nu Comisiei. Propunerea care a venit de la dumneavoastră părea să fie scrisă de industria farmaceutică și tocmai acest Parlament, raportorii și raportorii din umbră sunt cei care au îmbunătățit uh, propunerea și au garantat drepturile pacienților, au garantat transparența și au asigurat uh, siguranța și drepturile tuturor celor care vor fi implicați în studiile clinice. Deci nu ne interesează competitivitatea, ci uh, competența. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Morganti. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai sunt, din păcate, foarte multe boli în ziua de astăzi pentru care nu există o, un tratament eficient și de aceea sunt foarte binevenite toate cercetările și studiile. Însă, în acest moment, nu trebuie să uităm că există bolnavi, există persoane care suferă și care, de foarte multe ori, nu au decât o singură speranță, ca industria farmaceutică să, să poată să găsească un leac care să funcționeze. Această speranță însă afectează și zeci de mii de familii din Europa care încearcă, cu, de exemplu, cu metoda celulelor STEM sau cu alte uh, variante să rezolve așa, o astfel de problemă. Eu nu sunt medic, nu sunt nici cercetător, dar am cunoscut foarte multe din aceste persoane, le-am ascultat uh, mărturiile și mi-am uh, făcut o imagine foarte clară. Pentru lor, pentru ei, aceasta este singura speranță, singura posibilitate de a supraviețui pe care o, o au. E păcat că și rușinos că există doctori și cercetători care nu vor să aprobe această metodă care este bazată pe o evidență științifică. Trebuie să ne gândim mai întâi la pacienți și la familiile lor și după aceea să tragem alte concluzii și nu pe dos, așa cum se întâmplă momentan uh, din partea unora. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Morganti. Și acum uh, următorii vorbitori înregistrați pe ordinea de zi uh, la lista vorbitorilor. Domnul Lize, mulțumesc domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Astăzi putem să fim cu adevărat mândri. Este un uh, pas înainte pentru clienți, pentru pacienți, pentru cercetători și pentru medici. Foarte mulți pacienți au așteptat foarte mult timp să putem să rezolvăm uh, toate obstacolele birocratice în ceea ce privește trialurile clinice transfrontaliere în Uniunea Europeană, pentru ca acestea să fie reduse. Numai așa putem să garantăm o cercetare de calitate. Aceasta este valabil mai ales pentru instituțiile care uh, sunt independente de industria farmaceutică. De exemplu, în uh, Germania, ajutorul împotriva cancerului, unde, uh, care gestionează fondurile venite, provenite din uh, donații, se bucură de, foarte mult de această inițiativă. Ne bucurăm foarte mult că vom putea prin ea să avem mai multă transparență. Rezultatele negative ale studiilor clinice nu mai pot fi băgate sub covor. Am reușit, în fine, prin această decizie să îmbunătățim și standardele etice pe care le avem uh, în, acum prin directiva care exista deja. Mulțumesc foarte mult comisiei, mulțumesc mai ales comisarului Borg pentru faptul că a acompaniat această propunere, pentru că, de fapt, propunerea inițială nu a venit din partea comisiei, deci avem și un rol pozitiv pentru comisarul actual în exercițiu. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat la acest raport, raportorilor din umbră și raportorilor, bineînțeles, este un uh, rezultat foarte bun și sper să găsească majoritate și la vot. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lize, și acum trecem la procedura Catch the Eye și aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Clas. Mulțumesc, domnule președinte. Studiile clinice sunt absolut indispensabile pentru cercetarea medicală și pentru dezvoltarea unor medicamente noi. Cu aceste studii pot fi uh, stabilite mai clar și efectele secundare ale unor medicamente înainte să intre pe piață. Aceste studii însă sunt și o temă foarte sensibilă. E vorba de chestiuni etice și sensibile cu privire la transparență și uh, protejarea persoanelor de risc, uh, persoane minore, însărcinate, persoane cu disabilități. O încercare de reglementare a studiilor clinice este absolut necesară. Aceste studii sunt făcute de obicei în două sau mai multe state membre. Această directivă are lacune și nu va fi uh, pusă în aplicare în statele membre la fel, deci este nevoie de o armonizare. Este foarte clar că trebuie să și scădem uh, sarcina birocratică Trebuie să ținem cont de nevoile tuturor. Fără o aprobare din partea Comisiei de Etică nu putem să dăm aprobarea pentru nicio formă de medicament. De aceea este foarte clar că acest rol al Comisiei trebuie să fie și el prevăzut în document. Mulțumesc raportoare, mulțumesc raportorilor din umbră pentru o bună activitate și sper ca mâine să avem un vot bun. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Clas. Și acum domnul Corea de Campos. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că este foarte păcat că nu s-a adoptat textul cu privire la trialurile clinice comparative, care ar fi fost extrem de util. Cu toate acestea, am obținut o procedură armonizată de aprobare în statele membre, ceea ce va reduce birocrația. Centralizăm toate informațiile pe, legate de trialurile clinice pentru ca toate autoritățile să aibă acces la aceste informații. Am examinat și nivelul de risc și am asigurat transparența rezultatelor și publicarea rezultatelor. Parlamentul a îmbunătățit considerabil propunerea Comisiei și din acest motiv aș dori să o felicit pe colega mea, raportoarea Glenis Wilmot. Vă mulțumesc, domnule Corea de Campos. Urmează doamna Tomaseci. Hvala vam lijepa. Podržavam prijedlog uredbe, iako ima određene... Mulțumesc, domnule președinte susțin acest regulament, deși există lucruri care încă nu sunt așa cum trebuie. Cred că posibilitatea de a face o solicitare printr-un punct de referință, prin portalul internet, este un element foarte bun pentru a depăși obstacolele administrative grija pacienților trebuie să fie întotdeauna și siguranța pacienților trebuie să fie întotdeauna pe primul loc și de aceea sunt de acord cu această propunere. Dar cred că îngrijirea bolnavilor și a pacienților care uh, ar putea fi uh, înlesnită prin uh, aceste medicamente testate limitează totuși uh, drepturile celor care participă la trialurile clinice. Deci nu pot să fiu de acord cu retragerea accesului uh, informat pentru uh, problemele provocate în unele trialuri. Pentru că astfel cred că amenințăm multe teste clinice care nu sunt uh, neapărat mult mai scumpe, dar care pot ajuta pe viitor cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Tomasici. Are cuvânt doamna Patrau Neveș acum. Eh, eu domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc, eh, doamnă raportor, să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru activitatea foarte bună pe care au depus-o în legătură cu acest raport. Odată cu eh, această propunere s-a îmbunătățit calitatea documentelor pe această temă. Avantajul propunerii Comisiei în legătură cu accelerarea procedurilor, cu economiile de costuri și cu Alte avantaje evidente sunt uh, foarte clare. Trebuie să se promoveze și cercetarea științifică, ceea ce a menționat deja și foarte mulți colegi. Ceea ce este însă foarte important în continuare este ca să existe o, să se lupte împotriva lacunelor care uh, există în continuare în acest text, pentru că propunerea inițială a Comisiei avea foarte multe lacune. Parlamentul însă a încercat să corecteze aceste lacune și trebuie să continuăm în acest sens. Sper că aceste aspecte să poată să fie mai importante încă de la început data viitoare, pentru ca să putem cu adevărat să sprijinim cercetarea științifică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Patrao Neves. La sfârșitul Catch Eye, acum uh, doamna Borza. Vă mulțumesc, doamne președinte. Noile medicamente și noile metode de tratament pot să salveze vieți, dar înainte de acest lucru trebuie să treacă printr-un proces de trial clinic care în funcție de statul membru sunt supuse în momentul actual la reguli și standarde diferite. Acest lucru uh, are un impact asupra pacienților, asupra doctorilor și asupra sistemului de sănătate în general. Trebuie să continuăm cu aceste trialuri clinice, însă, în același timp, să protejăm interesele și securitatea pacienților. Este un principiu care trebuie să fie respectat întotdeauna. Trebuie să uh, se facă publice și trialurile clinicele care au eșuat pentru a evita finanțarea din nou a unui test care Uh, nu de rezultate. Felicit uh, raportoarea. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul comisar Borci. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Le mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru munca lor uh, extraordinar de importantă pentru, pe marginea acestui dosar extrem de important, care va încuraja cercetarea, crescând astfel și uh, nivelul de protecție. Uh, bineînțeles, propunerea a fost uh, că avem o propunere care a fost îmbunătățită de Parlament, asta nu înseamnă că propunerea inițială a Comisiei a fost proastă, ci că avem un proces democratic care funcționează. Uh, și uh, nu o să mă spăl pe mâini uh, de criticile aduse Comisiei spunând că eu nu eram uh, uh prezent atunci când s-a făcut uh, uh, propunerea. Este adevărat că în propunerea inițială, pentru că este un regulament, Comisia nu a vrut să impună vreo structură particulară a comisiilor de etică asupra statelor membre, pentru că statele membre au tradiții diferite. Dar atunci când miniștrii mi-au vorbit pe tema asta, uh, am uh, ajutat imediat la îmbunătățirea textului prin uh, trimiterile făcute la etică, pentru că le-am spus tuturor celor care au venit să vorbească că sunt ultimul om care ar respinge etica din această propunere. Deci, faptul că din cauza procesului legislativ s-au făcut îmbunătățiri, asta nu înseamnă că uh, Uh, propunerea inițială a Comisiei a fost uh, realizată de industria farmaceutică. Mi s-ar părea chiar ciudat, pentru că vă reamintesc că propunerea inițială avea o implicare obligatorie a pacientului în uh, proces. Era prima oară când această obligativitate era introdusă. Deci asta a fost propunerea Comisiei. Și apoi a fost îndepărtată de Consiliu în urma discuțiilor tripartită și uh, vă reamintesc că propunerea inițială a Comisiei a avea și niște mecanisme de indemnizație naționale care erau și gratuite. Din păcate, politica este arta posibilului și din cauza compromisului a trebuit să retragem această propunere. Uh, vreau să spun asta tocmai pentru a apăra propunerea inițială a Comisiei care mă bucur să văd că s-a îmbunătățit în textul final. Deci uh, mă bucur uh, foarte mult uh, pentru că s-a ajuns la un acord pe marginea acestei propuneri foarte importante care cred că va uh, ușura existența studiilor clinice în Europa și nu în afara ei și va fi de asemenea în folosul cercetătorilor și al pacienților europeni. Mulțumesc! Mulțumim, domnului comisar. Uh, are cuvântul doamna raportor, doamna Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Preocuparea noastră principală trebuie să fie pacienții, după cum a spus și domnul comisar. Regulamentul elimină birocrația cu portalul unic, avem uh, de cereri transfrontaliere cu un singur form- formular ceea ce este în beneficiul pacientului. Asta pentru medicamente noi și mai bune. Avem o transparență mai mare, toate triarurile și raporturile de studii clinice vor fi publicate, chiar și cele eh, cu privire la triarurile eșuate. Este un lucru bun pentru știință, pentru siguranța pacienților și pentru încrederea publică vreau să spun câte ceva despre susținerea primită din partea tuturor. Nu mi-aduc aminte să fi discutat vreun proiect legislativ în Parlamentul European unde să uh, colaborăm atât de bine cu raportorii din umbră, cu Comisia și cu Consiliul. Trebuie să mulțumesc și secretariatului Comisiei Envi care uh, a lucrat excelent. Cred că am ajuns la un acord extrem de bun, am lucrat într-un spirit foarte puternic de cooperare și înțelegere și mi-aș dori ca toate proiectele legislative să fie tratate în același fel. Vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumim, doamnă Vilmot. Închidem Discuția pe acest punct, votul va avea loc astăzi la ora 18. Urmează dezbaterea comună cu privire la comunicările, comunicațiile electronice. Avem în primul rând raportul de Castillo în legătură cu piața unică europeană pentru comunicații electronice, raportul doamnei Herzog